Trecem acum la uh, numirea a patru membri ai uh, Comisiei Europene. Uh, cred că avem o, o intervenție de regulament. Doamna Harms are cuvântul. Doamna Harms, domnule președinte, noi considerăm că pentru această perioadă de interimat în comisie ar trebui să avem un vot separat pentru fiecare numire în parte și nu un vot în bloc. Și de ce spun asta? Pentru că grupul verzilor consideră că n-ar avea sens să procedăm altfel. Să numim niște comisari pentru o perioadă de trei luni, dar dacă totuși trebuie să facem neapărat așa ceva, uh, în acest caz, și deși domnul comisar Oettinger, care este o personalitate, uh, este de acord cu noi, considerăm după audieri că trebuie să ne exprimăm în mod diferențiat față de fiecare dintre candidați. Că ni se pare cel mai logic. Nu e bine să vot, nu și nu dorim să votăm în bloc împotriva celor patru membri numiți, însă considerăm că părerile noastre uh, pot fi diferite pentru fiecare în parte și mai ales pentru domnul Katainen, uh, față de care avem o evaluare negativă. Așadar, vă solicităm să ne oferiți posibilitatea de a hotărâ dacă dorim un vot separat sau un vot în bloc. Considerăm că oricum ar fi absurd ca acești patru membri cu titlul provizoriu să fie numiți e doar o risipă și nu are niciun sens. Herr Fox, Sie haben sich zu Wort gemeldet. Hören Sie, hören Sie Mulțumesc, doamna Harms. Domnul Fox, vă rog, întâi ascultați-mă. Vreau să știu dacă vreți să vă exprimați în legătură cu acest punct sau cu altceva. Pe această temă, ok. Mulțumesc, uh, domnule președintele. Grupul CR susține propunerea versilor. Considerăm că este important ca fiecare candidat să fie tratat uh, conform meritelor sale și de aceea nu putem să susținem. Uh, deci decizia dumneavoastră ne va forța să votăm împotriva tuturor patru. Cred că membrii sunt conștienți de consecințele financiare ale votului. Prin numirea acestor comisari interimari vor uh, uh, primi beneficiile uh, de a fi fost comisar pentru toată viața după ce au deținut această funcție numai trei luni. Vă mulțumesc! Die nu pot să răspund la această întrebare, ultima întrebare. Nu știu dacă pentru restul vieții vor uh, primi ceva pentru că au fost comisari pe o perioadă de trei luni. Ar fi bine pentru ei, nu așa? Ar fi grozav. O o să mă informez. Nu știu de ce sunteți atât de nervoși. Țipați înainte să fi dat răspunsul. E ciudat comportamentul ăsta. Conferința președinților a hotărât că acest vot va avea loc în bloc. Am supus la vot ieri în conferința președinților și majoritatea a fost în favoarea unui uh, vot în bloc. Acum, doamna Harms solicită un vot separat. Domnul Fox Uh, a susținut-o. Dacă cineva vrea să se exprime împotrivă, domnul Saer, dragi uh, colegi, suntem în fața uh, unui alt vot uh, pentru noul colegiu al comisarilor. Vom uh, vota în bloc în, această, uh, în acest caz. Uh, conferința președinților uh, uh, urmează această regulă. Trebuie să votăm în bloc patru comisari, uh, ceea ce înseamnă că în acest fel vom cere uh, un vot separat și în această uh, instanță sau nu? Nu știu uh, dacă trebuie să luăm uh, în felul acesta numai pentru că unii își schimbă punctul de vedere. Sigur, a existat posibilitatea și ați fi avut posibilitatea în Comisia Econ să votați împotrivă. Dacă ați pierdut, nu este treaba noastră. Nu susținem această, acest vot separat. Președintele, bun. Doamnă Zimmer, nu o să începem uh, o dezbatere acum, dar dacă doriți să interviți, e vorba numai de regulament, da? Vă rog să porniți microfonul. Da, o chestiune, o întrebare legată de uh, regulament. Aș dori să știu dacă pentru aceste numiri uh, interimare de comisari este obligatoriu să avem un vot în bloc, pentru că nu e vorba de a, voti, de a vota pentru sau împotriva întregului colegiu de comisari, e vorba de uh, numiri a unor persoane care înlocuiesc. Deci, în acest caz, este nevoie să avem un vot în bloc uh, Uh, asta am spus uh, ieri în numele grupului meu. Președintele, doamna Țimăr, votul în bloc nu este obligatoriu. Asta este cât se poate de limpede. Ceea ce este însă obligatoriu este votul în bloc pentru întregul colegiu al comisarilor. Aici este vorba doar de persoane care înlocuiesc. Nu avem uh, reguli. Noi Trebuie să hotărâm acest lucru. De aceea, pregătind această sesiune la conferința uh, președinților la care ați participat ieri, am pus această întrebare. Uh, chestiunea de procedură. Nu este o hotărâre a mea. Nu eu am hotărât acest lucru, ci conferința președinților a pregătit această sesiune și în largă majoritate aceasta s-a uh, pronunțat uh, pentru un vot în bloc. Acum, doamna Harms uh, Uh, solicită o uh, corectare a acestei hotărâri uh, a conferinței președinților, cerând un vot separat. Cine este pentru propunerea doamnei Harms? Un vot individual. Cine este împotrivă? Abțineri? O să verificăm. Verificare electronică. Am alle abgestimmt? A votat toată lumea? Votul este închis. Respins. Se respinge. Vot cu apel nominal pentru acești patru membri ai Comisiei Europene. Vot în bloc, vă rog. Domnule președinte, în baza articolului 38 din regulamentul de procedură, Parlamentul trebuie să țină cont, trebuie să verifice consecințele financiare ale oricărui act juridic. Deci, întrebarea care v-a fost adresată, domnule uh, președinte, care sunt consecințele financiare ale alegerii acestor patru comisari pe o perioadă de trei luni? Trebuie să fim informați în legătură cu acest aspect. Este o informație de care avem absolut nevoie înainte de a vota. Diese Kommissare werden gewählt für den Rest der Amtszeit der jetzigen Kommission. Acești comisari sunt aleși până la sfârșitul mandatului comisiei în luna octombrie. Următoarea comisie își va prelua funcțiile la 1 noiembrie 2014. Așadar, mandatul acestora va fi efectiv din momentul alegerilor până la 31 octombrie. Așteptați, nu am uh, încheiat. Dați-mi voie să vorbesc până la sfârșit. Foarte amabil din partea noastră și vă mulțumesc pentru asta. problemele legate de uh, prestații, uh, pensie, prestații sociale sunt cunoscute. Dispozițiile referitoare la membrii Comisiei ne sunt la dispoziție, dreptul la pensie, declararea intereselor financiare, toate acestea au fost analizate și aceasta corespunde cu regulile în vigoare în instituțiile europene și puteți să le consultați aceste reguli pe intranet. În consecință, putem să trecem la vot. Intervenție fără microfon. Domnul Lucas, dacă nu cunoașteți aceste reguli, asta mă surprinde, pentru că uh, am impresia că sunteți întotdeauna cât se poate de bine informat. Așadar, să trecem la votarea acestor patru membri ai Comisiei Europene. Vot cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 421 pentru, 170 împotrivă, 32 de abțineri. Cei patru comisari sunt numiți. Am spus uh, numiți, aș spune mai degrabă aleși. Uh, acum, pe ordinea de zi, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Dau cuvântul comisarului Andor.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 Good morning, colleagues. Bună dimineața, stimați colegi. Bună dimineața, stimați colegi. Vă rog, dacă rămâneți uh, pentru dezbatere, uh, am dorit să începem, iar dacă vreți să părăsiți uh, sala, vă rog să o faceți imediat. Vom începe această parte a ordinii de zi cu un anunț. Stimați colegi, vă rog să părăsiți sala în liniște. Vom, voi începe cu anunțurile, dragi colegi. Autoritățile competente din Spania m-au informat cu privire la alegerea domnului Javier Cuso Permui uh, pentru a-l înlocui pe domnul Willy Mayer începând cu 15 iulie 2014. Ah, please. Could I have some quiet? Vă rog frumos să faceți liniște, dragi colegi ați uh, avut uh, un uh, președinte experimentat în prima parte a sesiunii, acum la președinție este o persoană fără experiență. Așa că fac apel la indulgență din partea dumneavoastră pentru lipsa mea de experiență și totuși intenționez să fiu foarte strictă. Așa că vă rog să-mi acordați atenție. Pentru ultima dată vă rog să-mi acordați atenție. Văd că sunt încă colegi care vorbesc. Uh, Continui. Conform articolului 7, alineatul 1 din actul referitor la alegerea membrilor Parlamentului European uh, prin sufragiu universal direct și articolului 4, alineatele 1 și 4 din regulament, Parlamentul ia notă de alegerea domnului Javier Cusopermui începând cu 15 iulie 2014. Îi urez bun venit noului nostru coleg și vă semnalez că potrivit articolului 3 alineatul 2 uh, până când uh, prerogativele sale vor fi verificate și dacă nu vor exista contestații, își va putea prelua mandatul în Parlament și va putea beneficia de toate drepturile aferente cu condiția să fi uh, depus declarația de incompatibilitate. De asemenea, doresc uh, să vă informez că am primit din partea grupului PPE uh, solicitări de modificare a membrilor comisiilor. Aceste uh, liste vor fi publicate în procesul verbal al sesiunii. Dacă nu se fac obiecții până la aprobarea acestei liste, se consideră că modificările vor fi fost aprobate. Acestea sunt anunțurile, așa că putem începe acum dezbaterea din această dimineață. Vă rog frumos încă o dată, stimați colegi,